Bine, colegi, il... Stimați colegi, cu această dezbatere în această seară se încheie. Dorim domnului comisar, care a rămas cu noi aici până la sfârșit, următoarea ședință mâine, vineri, 26 octombrie, de la 8.30 până la 11.30 și apoi de la 11.30 până la 1.30. Ordinea de zi este disponibilă pe site-ul web al Parlamentului European. Această ședință este închisă.